Ja, damit steigen wir in die. Entschuldigung. So, jetzt wollen wir es erstmal leise stellen. Damit steigen wir in die. Bine, trecem acum la ordinea de zi. Raportorul va sosi ceva mai târziu. Deci, aș vrea să încep direct cu domnul Pufan de la Curtea de Conturi. Are cuvântul acum. Vă rog. Thank you very much, Madam President. Lady... Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Întrebarea fundamentală pe care ne punem astăzi este dacă SESAR într-adevăr aduce la rezultatele scontate sau nu. Eu sunt uh, membru uh, raportor la Curtea Europeană de Conturi pentru raportul numărul 18 din 2017 cerul european unic, o cultură care s-a schimbat, însă nu încă un cer european. Deci s-a îmbunătățit în general gestionarea traficului aerian și s-au transferat unele competențe de la practicile guvernamentale naționale către cadrul european. Această inițiativă a fost lansată inițial în anul 2004 și uh, există o modernizare, un program de modernizare tehnologică la nivel european sub forma SESAR. Uh, în domeniul cercetării traficului aerian, gestionării traficului, traficului anterior. obiectivul general al acestei politici de, îmbunătățire a gestionării traficului aerian s-a tradus într-un set de um, obiective, și anume o triplare a capacității, o înjumătățire a costurilor uh, de management de trafic aerian și reducerea daunelor la nivelul mediului înconjurător cu 10% și o îmbunătățire a siguranței cu 10%. Pachetul financiar total în perioada 2004-2020 ar trebui să se ridice la valoarea de 3,8 miliarde de euro, ventilate între, dezvoltare, între faza de dezvoltare și faza de desfășurare, circa 1,3 miliarde de euro pentru prima și 2,5 miliarde pentru cea de-a doua. Acum, cum am desfășurat noi auditul nostru? Am pus întrebări precum Inițiativa uh, SES este ea justificată? De asemenea, am pus întrebări în privința unor anumite componente legate de performanță, de uh, schemele de tarifare, de blocurile de spațiu aerian și așa mai departe, precum și uh, fazele de dezvoltare ale SESAR. Am întrebat dacă acestea chiar și-au adus contribuția la o gestionare a traficului aerian mai eficientă. Uh, E bine, uh, faza de dezvoltare a SESAR face obiectul unui audit de, din partea curții. În cadrul raportului pe care îl discutăm astăzi, am vizitat mai multe organisme europene din domeniul aviației din cinci state membre, Spania, Franța, Ungaria, Suedia și Regatul Unit, precum și mai multe, um, mai multe părți implicate importante la nivel operațional și industrial. Care sunt constatările noastre? Noi considerăm că această inițiativă într-adevăr se justifica, întrucât um, gestionarea traficului aerian era fragmentată și avea multe obstacole um, impuse de monopolurile naționale. De asemenea, am avut impresia că mai multe componente ale acestei politici formează un set coerent de măsuri care într-adevăr țintesc lacunele dar acele obiective de nivel uh, înalt ale politicii um, nu, din păcate, nu au um, fost atinse. Deci, uh, într-adevăr, obiectivele din 2005 au devenit în parte de neatins și anume mă refer la înjumătățirea costurilor de management de trafic aerian, iar în unele cazuri pur și simplu uh, nerelevante, și anume cel de triplare a capacității. Acum există totuși și aspecte pozitive și anume uh, schemele de performanță și de tarifare ale inițiativei, au dus la o adevărată cultură a eficienței și transparenței în ceea ce privește furnizorii de servicii um, uh, de navigație aeriană. Um, totuși, există multe aspecte negative, și anume întârzierile, care în general au fost peste țintele de performanță și care au crescut de la nivelul record scăzut în 2013, Apoi, uh, ratele de unități plătite de utilizatorii de spațiu aerian depind foarte mult de volumul de trafic și au scăzut doar cu 4% în perioada 2011-2016. În general, toată această schemă este foarte îndelungată și mult prea complexă. De asemenea, am putut observa absența de defragmentare masivă Uh, și acest lucru este însoțit de o creștere a traficului mm, destul de mm, înceată, iar mm, politicile care vizau fragment, defragmentarea, fie că furnizarea de servicii și achiziția de echipament tehnic, din păcate nu se ridică la înălțimea așteptărilor. um, întrunirile între... Um, deci, de fapt, s-au atins unele obiective, dar, din păcate, repet, acestea nu s-au ridicat la nivelul obiectivelor inițiale. Obie obstacolele constau în faptul fapta că, de multe ori, nu există resursele pentru a um, îndeplini aceste obiective. În ceea ce privește proiectul SESAR, acesta a promovat un plan tehnologic și, uh, din păcate, uh, se constată o fragmentare a um, cercetării și dezvoltării în domeniu. În ceea ce privește îmbunătățirile tehnologice, există mai multe soluții la nivel SESAR, însă rolul UE a evoluat de la perioada inițială în ceea ce privește domeniul de aplicare, calendar, amplitudine și așa mai departe. Toate acestea au fost uh, extinse. Din 2016, doar o mică parte din uh, masterplanul uh, de gestionare de trafic aerian a fost realmente pusă în aplicare și ambiția SESAR, din păcate, a fost uh, redusă din 2000, nu 2020, ci 2024. Noi am făcut o serie de recomandări pentru a remedia aceste deficiențe constatate. Așadar, am cerut Comisiei Europene să revizuiască aceste obiective de nivel înalt ale um, cerului unic european pentru a se asigura că sunt suficient de ambițioase pentru a îmbunătăți performanța. Acestea trebuie să meargă mână în mână cu schemele de performanță și cu un progres care să poată fi cuantifiat. Comisia de asemenea trebuie să evalueze dacă cerințele actuale pentru blocurile uh, de spațiu aerian actuale funcționale chiar vin cu o plus valoare și dacă contribuie la defragmentarea dorită. Autoritățile naționale de supraveghere trebuie să fie întru totul independente și să dispună de capacitatea de a-și îndeplini funcțiile, Așadar, statele membre trebuie să acorde um, resursele necesare și să asigure independența autorităților naționale. Comisia, de asemenea, ar trebui să revizuiască anumite aspecte legate de schemele de performanță și să simplifice procesul de aprobare al planurilor de performanță. De asemenea, ar trebui să asigure o acoperire mai bună a inspecțiilor în ceea ce privește schemele de tarifare. Uh, pentru perioada de referință următoare, uh, Comisia trebuie să revizuiască adecvarea indicatorilor cheie de performanță. În ceea ce privește sprijinul european pentru cercetare și dezvoltare, se, con- se propune continuarea finanțării dincolo de 2024, dar aceasta trebuie să fie justificată temeinic pentru a spori uh, uh, responsabilitatea întreprinderii comune SESAR, Comisia trebuie să definească niște puncte de reper mai clare și un buget pentru, mas- pentru master plan, astfel încât întreprinderea comună să poată face rapoartele de progres. În fine, Comisia trebuie să uh, facă o prioritizare a soluțiilor de cercetare și dezvoltare, care să promoveze defragmentarea și un mediu uh, concurențial. Credem că aceste, dacă aceste recomandări vor fi puse în aplicare, vor apărea și rezultatele pozitive și pentru că, într-adevăr, avem nevoie de un cer unic european. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări, dar aș vrea să dau cuvântul unui coleg care vrea să mai prezinte câteva slide-uri. Mulțumim, domnule Pufan, colegul dumneavoastră. Da, e deja raportul uh, special pentru Single Sky. Vă rog. Bună ziua, domnule Pufan, mulțumesc. Uh, mulțumesc și comisie pentru că m-a invitat. Felicitări pentru această inițiativă. Am pregătit într-adevăr o prezentare, mai multe slide-uri, dar uh, nu cred că vom trece totul în revistă, fiindcă asta înseamnă să repet deja ceea ce a spus domnul Pufan. Însă vreau să subliniez două, trei mesaje cheie importante în contextul acestui atelier de lucru și pentru dezbaterea aceasta. Mai precis, primul mesaj pe care vrem să-l subliniem sau să-l ilustrăm se referă la fragmentare, o problemă care însoțește traficul aerian de zeci de ani. În ciuda progresului care s-a făcut, totuși, în ultimii 20 de ani, progres cu trafic, controlul de trafic aerian și apoi cu Single European Sky ca inițiativă cadru, mai există fragmentare. Fragmentarea persistă, ea apare la nivelul providerilor de servicii, la nivel tehnologic și de infrastructură. Toate aceste dimensiuni apar la nivelul frontierelor naționale, nu neapărat la nivelul cerințelor operaționale. Vedeți pe imagine că în realitate nu avem un cer unic european. Un alt mesaj pe care vreau să-l transmit se referă la domeniul de aplicare al auditului. Single European Sky înseamnă o matriță complicată de diferite instrumente și noi am analizat diferitele instrumente care intră în joc aici cu performanța, cu uh, uh, blocurile funcționale de spațiu aerian și cu schema de taxare. Am analizat diferitele etape ale proiectelor, dar nu și etapa uh, de implementare am analizat definiția și dezvoltarea. SESAR este în etapa de implementare și uh, la sfârșitul auditului cu siguranță vom avea mesaje interesante, dar activitatea va fi finalizată de-abia la începutul uh, anului următor. Și planul este să facem o prezentare cândva în 2019. So the next uh, message that I Următorul mesaj pe care doresc să-l ilustrez și am sărit peste câteva slide-uri, fiindcă domnul Pufan le-a trecut în revistă, el a spus că e justificat să avem Single European Sky, fiindcă există fragmentare națională, ea persistă la nivelul managementului traficului aerian. Rezultatele cantitative ale inițiativei au fost sub așteptări. Sunt întârzieri, în 2013 au fost cele mai mari și chiar trebuie să recunoaștem asta. Acum este o perioadă de creștere. Și ne uităm la aceste date care arată că situația s-a înrăutățit în anul 2017 și în 2018, comparativ cu ce a fost în trecut. Se întâmplă pentru că nu am obținut o defragmentare reală. Așa cum spunea domnul Pufan, există cooperare la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian, dar defragmentarea nu a apărut în acele dimensiuni uh, menționate anterior, la infrastructură, la service provider, la tehnologie și acolo lucrurile sunt în continuare destul de fragmentate în plan național. Am uh, emis mai multe recomandări a doua recomandare se referă tocmai la blocurile aeriene funcționale și am spus că trebuie să vedem care este valoarea adăugată a acestora și să ne dăm seama dacă merită să menținem normele de reglementare pentru acestea. De asemenea, am cerut Comisiei să analizeze alte opțiuni politice în așa fel încât să putem să obținem defragmentarea de care avem uh, nevoie. De exemplu, promovarea activă a unor uh, servicii uh, operaționale complexe și, pentru, și unitare, să fie, de exemplu, uh, pregătiți în mod unitar controlul de trafic aerian. Bugetul uh, ar putea fi un instrument important pentru a simplifica fragmentarea și de aceea am emis recomandarea numărul 9 și anume de a prioritiza sprijinul Uniunii Europene pe cercetare și dezvoltare în așa fel încât să se axeze cu precădere pe rezolvarea problemei fragmentării. Acea, acest slide uh, e menit a sublinia evoluția din ultimii 20 de ani ce privește managementul traficului aerian cu linie verde Vedem uh, la sfârșitul anilor 90 întârzieri foarte, foarte mari. Acest scenariu nu mai există. Întârzierile au fost aduse la niveluri mai acceptabile și au atins, după cum vă spuneam, un uh, nivelul cel mai mic în anul 2013. Dar din acel moment vedem că, iarăși, împreună cu traficul care a sporit, au sporit și întârzierile, ceea ce înseamnă că se impun acțiuni la nivel de gestionare a traficului aerian pentru a face față traficului din ce în ce mai mare. Un alt mesaj cu privire la proiectul SESAR. Am analizat etapa de definiție și de dezvoltare și e important să spunem că, într-adevăr, s-a consolidat o viziune comună și există o coordonare a domeniului cercetării și dezvoltării care în trecut era fragmentat. Este, de fapt, o mare realizare faptul că aeroporturile cooperează acum, liniile aeriene de asemenea. Sunt mai mulți actori care au fost uh, aduși la masa de discuție, ceea ce este după cum vă spuneam, o realizare. Dar noi, cei care facem auditul, am susținut că inițial se spunea că SESAR este un uh, proiect bine delimitat în timp, ca bani, ca magnitudine. Lucrurile ar fi trebuit să fie încheiate la dezvoltare în anul 2007, apoi în 2013 și etapa de implementare care este acum în derulare nu ar trebui uh, să mai necesite susținere din partea Uniunii Europene, dar din potrivă vedem că SESAR este acum un proiect uh, deschis, uh, ambițiile de performanță au fost întârziate, uh, amânarea este până în 2035 față de 2020, iar susținerea UE a fost dotată cu mijloace financiare adiționale. Am, susțin, am considerat că este important uh, să menționăm că proiectul acum nu mai are un uh, termen limită și deci am emis recomandarea numărul 7 de a revizui susținerea UE față de SESAR, cercetare și dezvoltare, fiind dat că natura este una de termen lung. Dacă, de exemplu, acceptăm că cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu au caracter pe ter- cu termen lung, atunci ar trebui să ne punem următoare întrebări. 1. Uniunea Europeană trebuie să intervină și să susțină acest efort și 2. Dacă o structură temporară, așa cum avem acum la Joint Undertaking, este una adecvată pentru a depune acest efort. Deci efortul se transformă într-unul pe termen lung, deci trebuie reconsolidată asumarea răspunderii față de acest proiect comun, mai ales că uh, se dorește crearea unui master plan. Acesta este, de fapt, uh, mandatul. Efortul de cercetare și dezvoltare trebuie să rezulte într-un master plan pentru um, gestionarea traficului aerian. Și, repetând ceea ce am spus anterior, considerăm că efortul SESAR ar trebui să fie prioritizat în așa fel încât să nu mai existe fragmentare la Single European Sky și să existe un mediu competitiv. Inițial, erau vizate mai multe proiecte de cercetare și dezvoltare. Noi însă vrem ca acest efort să se axeze pe niște elemente uh, esențiale, pe tehnologii și soluții cele mai bine adaptate cu privire la uh, rezolvarea problemei fragmentării. Cam atât, cred eu. Domnul Pufan a menționat deja recomandările. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, spune domnul Marinescu. Permiteți-mi acum să dau cuvântul domnului Boiangiu. Thank you very much. I'm, uh... Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur să particip la acest atelier, uh, atât uh, din, ca, din partea unui stat membru, cât și Uh, ca un stat care va prelua președinția Consiliului peste, peste puțin, peste șase luni. Atât SES și SESAR au uh, um, făcut o, creat o diferență îmbunătățind uh, traficul aerian în Europa. România susține ambele căi tehnologice și, um, și cea de reglementare susținem aceste, acest proiect și așteptăm uh, raportul uh, Curții de Conturi pe SESAR în 2019. Ar trebui să fim conștienți că există foarte multe aspecte sensibile, cum ar fi interesele naționale, regionale, mediu, siguranță, numărul de părți interesate și modele de afaceri diferite. În timpul implementării ES, celui unic european, am avut am avut rezultate bune în implementarea GNSS. În cazul României, acoperirea nu este la standardele necesare și este necesar ca Comisia și ceilalți actori să conlucreze pentru a găsi soluția comun, o soluție, soluție comună pentru a implementa B242B. Cesar este acum în faza finală a programului România ca și alte state membre, face parte din procesul de implementare uh, a implementării unei infrastructuri ATM important, importante și din 2017 Romatsa, agenția de aviație, împreună cu Hungar Control și cu Balsa, au devenit părți ale um, întreprinderii comune Cesar. Romața este implicată într-o serie de proiecte pentru implementarea obiectivului SESAR. Două dintre aceste obiective sunt eh, finanțate prin Orizont 2020 și patru de către SEF. Două dintre proiecte sunt SWIM, eh, sistemul pentru eh, gestionarea informației, și SPICE, Spice este finanțat uh, printr-un grant SEF și uh, implementează un sistem de navigare pe, bazat pe performanță pentru a optimiza rutele și uh, utilizarea spațiului aerian. Pentru România, proiectul constă din mai multe activități pentru uh, gestiunea și implementarea procedurilor din GNSS. Implementarea proiectului va avea rezultate pozitive pentru mai multe aeroporturi din România. Acestea vor folosi abord, proceduri de, de apropiere bazate pe GNSS. Acestea depind însă de sinergiile între politicile gestionate de către Comisie. Am dorit să menționăm uh, de asemenea proiectul ATM 2019 uh, pentru a îmbunătăți siguranța traficului aerian în uh, zona de zbor București și arhitectura care integrează conceptul identificat de către SES. Funcționalitățile sistemului vor acoperi uh, pe deplin uh, cerințele SES și SESAR și uh, în momentul implementării sistemului. Blocul funcțional Dunăre este un rezultat al regulamentului SES. Pe lângă o mai bună cooperare, Trebuie să uh, subliniem uh, implementarea cu succes uh, a primei a FRA cu trei faze care vor urma cu beneficii pentru utilizatorii spațiului um, aerian. Extinderea FRA la operațiunile de zilnice ține de regestionarea sistemului de trafic și noile tehnologii, cum ar fi uh, legătura aer-sol implementarea trebuie să țină cont de, de aceste aspecte pentru analiză suplimentară. Pe scurt, este foarte clar că susținem SES și SESAR, însă în gestiunea traficului aerian modern, ă, acesta va oferi plus valoare dacă este sincronizat și dacă va răspunde la necesitățile locale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, iar acum domnul Cornelis, Direcția Generală MOVE. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu, și mulțumim în primul rând Comisiei pentru Control Bugetar și președintei, precum și dumneavoastră, domnule Marinescu, pentru această ocazie de a discuta uh, starea de fapt uh, în cerul unic și în special pe uh, partea tehnologică și mulțumesc uh, vorbitorilor noștri, domnului Pufan, domnul Valero, pentru ideile prezentate. Am lucrat foarte bine împreună cu Curtea de Conturi și uh, salutăm recomandările acesteia care au uh, provenit din munca lor, ne-au ajutat să înțelegem mai bine direcția în care ar trebui să mergem și recomandările făcute sunt integrate în uh, activitatea noastră. Avem, uh, avem așteptări mari în 2004 când am demarat uh, și încă avem așteptări foarte mari, însă bineînțeles trebuie să și învățăm din experiență și să ne asigurăm că vom rămâne performanți și că mergem în direcția cea bună. Câteva cuvinte în legătură cu felul cum cred că ar trebui să procedăm un element important care reiese este că, în mod foarte clar, cerul unic este un proiect foarte valid și cred că acest lucru este împărtășit de toată lumea. Este o necesitate indubitabilă uh, și vorbește de la sine. Europa este un continent mic din punct de vedere al aviației, are un trafic foarte dens, are mulți eh, furnizori de servicii de navigare și eh, ca atare trebuie să lucrăm împreună pentru a avea un sistem performant. Acest lucru este fără niciun fel de dubiu. Considerăm că cerul unic a dat eh, deja rezultate bune Nivelurile de siguranță au fost menținute sau chiar îmbunătățite. Avem îmbunătățirea de capacității, reducerea întârzierilor, performanța de mediu. După cum s-a menționat, uh, întârzierile au căzut la nivelul cel mai uh, scăzut și acum cresc din nou pe măsură ce traficul își revine. Este o idee foarte importantă pentru viitor. Este foarte clar că obiectivul nostru pe, de întârziere medie de jumătate de minut pe zbor nu, se, nu este atins. Și acest lucru ne aduce la una dintre uh, problemele principale de aici, și anume să asigurăm o suficientă capacitate a sistemului pentru capacitatea avem nevoie de investiții la timp și de capacitatea de adaptare la cerere, mai multă rezistență în sistem și, mai, și, și prin designul spațiului european și implementarea tehnologiilor moderne. Aceasta e o axă foarte importantă de acțiune în acest moment. În de-a cursul anilor am ținut cont și de impactul asupra mediului, de eficiența zborurilor și de uh, și întârzi și în, în ocolirile datorate ATM au scăzut în 2000 la 2,84% în 2017. Menționez aceste date pentru că am făcut un studiu recent în care am examinat specific această perioadă uh, și îmbunătățirile de performanță uh, înregistrate. Inovațiile, cum ar fi um, uh, rerutarea, au, fost, au contribuit și ele, însă uh, vedem că operatorii ocoleau rutele cele mai directe pentru a optimiza costurile. Deci, încă mai avem de lucru pe partea de mediu în ceea ce privește costul ATM și creșterea acestui cost care a fost evocată. În perioada 2012-2015 am înregistrat o reducere în termeni nominali. Am asistat, după cum am văzut, la o întârziere la uh, a extinderii planificate a capitalului Uh, care ține cont de ritmul de modernizare și este foarte importantă în ceea ce privește capacitatea pentru viitor. Suntem așadar de acord cu Curtea de Conturi că există anumite slăbiciuni care trebuie să fie vizate. Suntem de acord că nu există suficiente Uh, probe pentru care să arate defragmentarea reală a spațiului real, uh, o abordare uh, a performanței de la poartă la poartă și că avem nevoie de mai multe rezultate în acest sens pentru a atinge obiectivele. S-a menționat inițial că anumite aspecte erau limitate în timp, însă ne dăm seama că celul Unic este un proiect generațional care necesită un efort uh, constant pentru a-și atinge uh, obiectivele. Nu neapărat uh, constant, ci efort coordonat. Și avem multe instrumente, avem instrumente de reglementare, avem standarde, avem programe tehnologice, avem măsuri operaționale cum ar fi munca gestionarilor de rețea. Avem stimulente financiare din bugetul de cercetare sau self sau din alte scheme de reglementare. Așadar, avem multe scheme pentru a ne asigura că aceste sisteme funcționează în sinergie. Câteva cuvinte despre partea tehnologică. În mod foarte clar, dacă vrem să avem rezistența și capacitatea din viitor, uh, modernizarea care este încă necesară, trebuie să ne bazăm mai mult pe uh, arhitectura open source, pe sisteme interoperative care pot să fie uh, extinse, să ne bazăm pe tehnologia sateliților, platforme digitale bazate pe comunicare și uh, consolidarea performanței în alte sectoare, cum ar fi telecomunicațiile. Ar însemna că ar trebui să avem uh, soluții uh, speciale și de asemenea să păstrăm infrastructurile și care servesc doar anumitor um, aparate vechi și să nu să evităm duplicarea sistemelor de comunicare. Am aflat, am aflat acest lucru prin implementarea unui, unei serii de proiecte, coordonarea și um, gestiunea proiectului este cheie. Uh, trebuie să îi implicăm pe toți actorii uh, toți trebuie să uh, lucreze împreună. În ceea ce privește partea de reglementare, trebuie să avem un regulament larg pentru cerul unic european care să fie adecvat scopului, să dea stimulentele necesare să stabilească obiectivul corect și modalitățile Uh, necesare. Avem, am avut o propunere SES2 Plus care a fost blocată la Consiliu în urmă cu 2 ani. Mai mult, aspectele principale ale SES2 Plus uh, rămân valide și uh, între timp contextul a evoluat, sectorul a evoluat Traficul a crescut uh, exponențial. Europa a fost anul trecut uh, zona cu cea mai mare creștere a traficului aerian. Nu ne așteptam la acest lucru cu câteva, câțiva ani în urmă și susținem eforturile Parlamentului European conduse de domnul Marinescu de a evalua dacă acest text rămâne adecvat scopului și cum se poate, cum, cum ar putea fi actualizat. Încercăm să asistăm această reflexie printr-un grup al înțelepților, un grup mic uh, de persoane care cunosc situația din sector și care va, se va întâlni după vară. Se vor utiliza în primul rând auditurile curții de conturi, dar și munca continuă de studiu a arhitecturii aeriene europene care deja este în curs și care va fi finalizată până la sfârșitul anului. De asemenea, acest grup al înțelepților va um, trata și actualizarea uh, planului principal ATM pentru a vedea în ce sens trebuie să actualizăm acest cadru de bază uh, de reglementare pentru a asigura capacitatea pentru viitor. Trebuie să facem față mm, tulburărilor de vreme de, care țin de personal, mm, limitelor de personal și așa mai departe și să mm, se mențină rentabilitatea. În acest sens, trebuie să accelerăm introducerea tehnologiilor moderne, să trecem la um, sisteme bazate pe servicii, să uh, creștem cooperarea, să avem o formă de cooperare mai bună decât cea inițială, să avem uh, gestionarii de rețea puternici care să poată să coordoneze uh, spațiul european larg și, bineînțeles, să existe instrumentele și stimulentele financiare corecte pentru a obține acest lucru. împreună cu Parlamentul și odată ce Consiliul va fi pregătit să demarăm lucrările și la Consiliu. Vă mulțumesc! Stă. Mulțumesc foarte mult, ați descris lucrurile foarte frumos, ați spus uh, cum pot lucrurile să funcționează și cât pot dura. E un grup de vizitatori din Salzburg, Austria, de la Universitatea din uh, Salzburg, de la Centrul pentru Studii Europene. Bine ați venit! Să sperăm că învățați ceva de aici, de la noi. Urmează acum domnul Merlo de la Eurocontrol. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitație, mulțumesc și pentru oportunitatea de a contribui la acest atelier de lucru critic pentru politica cerului unic european. Eu am pregătit o prezentare în PowerPoint pe care o voi folosi. Noi, cei de la Eurocontrol, suntem foarte implicați în evaluarea performanței la nivelul traficului, controlului de trafic aerian și managementului traficului aerian și vreau să fac câteva declarații cu privire la performanța pe Single European Sky. De exemplu, pe acest, pe acest slide aveți o evaluare în ceea ce privește evoluția performanței între 2008 și 2015. De ce 2008? Pentru că este uh, ultimul an în care a fost o creștere exacerbată a traficului înainte de criză și apoi 2015 este anul în care traficul aproape că și-a revenit și că a atins nivelul uh, din 2008. Sunt două date cu niveluri similare de trafic. Performanța între cele două date este o îmbunătățire cu 40% la capitolul eficiență a zborului impactul este direct asupra consumului de combustibil. Mult, sunt mult mai multe zboruri directe. Deci uh, există o realizare semnificativă aici. Apoi, întârzierile au scăzut cu 40% și cu 5% a scăzut costul de navigație în aer. Ceea ce nu e chiar de la sine înțeles, căci nu s-a obținut cu ușurință acest lucru. Iar impactul pozitiv Uh, asupra, a, a existat un impact pozitiv uh, cu privire la crearea unei rețele de uh, manageri, la fel și un impact pozitiv în ceea ce privește regulamentele de performanță și taxare. Deci pentru noi, faptul că există acești manageri de rețea, precum și regulamentele pentru taxare și performanță, reprezintă un succes în tot acest proiect. Pe acest nou diapozitiv doresc să subliniez următoarele. Din 2016 încoace, avem o situație cu totul și cu totul nouă. Vestea bună este că în aviație ia din nou amploare traficul dar e și o veste proastă cu care ne confruntăm chiar de la bun început. Sunt situații de congestie și ne dăm seama că nu avem uh, capacități de rezervă, de backup, pentru a face față acestor neajunsuri. Spre exemplu, anul trecut, 2017, am avut uh, o creștere a traficului cu 4%. Iar vara Congestia a fost gravă. Ea a apărut pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa. Ne-am dat seama în acel moment că în curând vor apărea situații grave, ceea ce a fost uh, confirmat în primele luni ale anului 2018. Creșterea traficului este între 3 și 4%. <clears throat> And also you have to keep, keep in mind în aceste prime luni și să nu uităm că am făcut și câteva prognoze pentru anii ce vor urma, creșterea fiind una constantă, cam 2% anual. Acest fapt poate rezulta într-o creștere de aproape 30% în 2024 comparativ cu nivelul din 2016. Traficul adițional este unul semnificativ. Mai am un slide tehnic. Iată situația cea mai recentă a întârzierilor, comparativ cu ce a fost în urmă cu un an, întârzierile s-au dublat. Este foarte grav. Doar uh, 4% în plus ca număr de zboruri, dar asta a rezultat într-o în 100% întârzieri. Noi sperăm că a fost doar un efect singular, izolat, însă iată că pentru prognoza noastră, prognoza noastră spune că va exista, vor exista în continuare mari întârzieri pe parcursul anului. A crescut traficul cu 4%, ceea ce ponderal rezultă în 50% în creșterea întârzierilor. With uh, such a congestion situation, but of course, One of them would be to... O problemă este aceea că ar trebui să implementăm noi soluții tehnologice din programul SESAR. Iată un diapozitiv care arată că SESAR, într-adevăr, a adus noi soluții operaționale tehnice. Uh, I've mentioned uh, here free route, advanced flexible use of airspace. Trebuie utilizat spațiul aerian în mod flexibil, uh, fluxul aerian trebuie să se bucure de un management dinamic, trebuie să uh, există o mai bună comunicare între centrele de trafic aerian și s-a făcut foarte mult pentru a îmbunătăți serviciile aeroportoare. Nu doresc să intru în detalii pentru că Colegul meu de la Cezar, întreprinderea comună, a pregătit și el o prezentare și cu siguranță vă va putea oferi mai multe detalii. Cesar a oferit soluții tehnice și acum sunt uh, câteva priorități și provocări cu implementarea. Este mult mai greu acum pentru că trebuie să se facă industrializare, um, trebuie să ținem cont de toate, de ce se întâmplă în toate statele membre ale Eurocontrol, membre și ale Uniunii Europene, dar mă gândesc că toată lumea își dă seama că este important să accelerăm implementarea acum. Domnul Varansco, uh, în câteva momente, va intra în detalii cu privire la uh, unde se află acum SESAR, în etapa de implementare. Și iată ultimul meu slide pentru a vă spune că ne confruntăm cu noi provocări. Vă spuneam că există acele situații de congestie gravă și care rezultă în întârzieri, credem că toate organismele de gestionare a traficului aerian trebuie să facă front comun, fiecare să-și asume rolul, iar Comisia Europeană are o poziție de lider. Întreprinderea comună SESAR e vizată pentru a actualiza masterplanul pentru gestionarea traficului aerian și eventual să replaseze accentele în așa fel încât să ne concentrăm pe construirea de capacități în spațiul aerian, dar să existe și cercetare și dezvoltare și noi soluții SESAR. Să existe un manager de implementare. EASA este, este responsabilă de certificarea și autorizarea noilor soluții procedura aceasta este mereu un pas critic, dar și o precondiție pentru implementare. Există și organismul de revizuire a performanței. Trebuie să implementăm o abordare bazată mult mai mult pe performanță, să existe și o bună gestionare a fluxului de trafic aerian și nu uitați că Eurocontrol există ca centru tehnic și operațional de expertiză. Vă stăm la dispoziție pentru a susține toate eforturile, pentru a susține toate eforturile uh, din managementul și gestionarea traficului aerian. Acestea fiind spuse, mă opresc aici cu intervenția mea. Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorului. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi și mie să spun câteva cuvinte. În primul rând, vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Da. Participați și la altă ședință. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră astăzi la acest atelier. Țin să mulțumesc în special domnului ambasador. Am și o cerere specială la adresa domniei sale. Așa cum spunea domnul Corneli, am uh, evaluat uh, regulamentul plus, blocat la Consiliu din 2014 încoace și asta din motiv, dintr-un motiv care cred că nu mai există astăzi. Uh, motivul oficial era aeroportul din Gibraltar, dar nu cred că era singurul motiv. Probabil unele state membre se ascundeau oarecum în spatele acestei rațiuni dar dacă e să luăm, să, să vedem regulile, atunci ne dăm seama că la Consiliu nu se respectă acestea, pentru că trebuie să fie un vot la Consiliu, un vot prin majoritate și nu prin unanimitate, și doar o rezervă din partea Regatului Unit. Deci mi s-ar părea extrem de simplu să se lanseze negocierile cu Parlamentul în momentul de față. De ce spun acest lucru? Poate cu 4-5 ani în urmă contextul era diferit. Eu cred că lucrurile s-au schimbat destul de mult între timp. M-am întâlnit cu multă lume, mai ales în ultimul an. M-am întâlnit cu miniștri, comisari. reprezentanți național și cu toții spun că trebuie făcut ceva pentru că, așa cum s-a zis mai devreme, peste 2-3 ani lucrurile o vor lua razna complet în spațiul aerian și va fi extrem de greu să oferim capacitatea necesară pe măsura cererii. Deci e clar că este nevoie să se facă ceva. Folosirea platformei SES Plus este soluția și actualizarea acestei platforme. Există și două evaluări foarte bune, una deja dusă la bun sfârșit și țin să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest uh, raport special atât de bun, iar cea, cel de-al doilea document uh, va sosi în curând. E vorba de un proiect pilot uh, în curs la nivelul SESAR și Eurocontrol. Practic ne vom putea întemeia noile propuneri pe aceste două evaluări și pe propunerile din partea Comisiei. pe autoritățile naționale de supraveghere și așa mai departe. La Madrid, de asemenea, s-au, uh, a venit cu idei foarte bune. Cred că pur și simplu nu ne putem permite să ratăm acest moment. Uh, rugămintea mea către domnul ambasador este să se împrietenească cu președinția austriacă și să îi convingă pe aceștia să lanseze negocierile. Să li se spună austriecilor că se poate încheia dosarul pe marginea unei negocieri, după o negociere bună, cu un rezultat bun și, încă o dată, țin să subliniez, e vorba de actualizarea dosarului, pentru că au apărut multe elemente noi ce trebuie incluse. Acest lucru va fi în uh, avantajul călătorilor, pentru că la urma urmei ei sunt beneficiarii acestui sector industrial și, de fapt, în beneficiul Europei la urma urmei. În privința Gibraltarului, eu cred că această problemă poate fi rezolvată. Având în vedere că am găsit o soluție la uh, dosarul uh, AESA, cred că vom reuși să găsim o soluție și în cazul Gibraltarului, fără să supărăm pe nimeni. Sincer, eu cred că e o discuție minoră la urma urmei. Domnule ambasador, vă rog, sper să reușiți să-i convingeți pe cei din președinția austriacă să încheie acest dosar atât de important pentru noi toți. Vă mulțumesc! Now, who Cine dorește să ia cuvântul dintre cei care deja s-au exprimat? Domnule ambasador, aveți un, vreun comentariu? Precum am spus, mă, această discuție m-a interesat to- foarte mult, tocmai din uh, cauza președinției române care se apropie. Evident, nu pot să mă angajez deocamdată uh, Evident, nu pot vorbi nici în numele președinției austriece. Ieri am avut un, o discuție cu președintele austriac, ne coordonăm. Cred că se vor întruni condițiile. E un uh, angajament în alb, să spun așa. Vă spun că vom face tot ce ne stă în putință pentru a încerca să ducem la bun sfârșit acest dosar. pe care oricum cred că îl vom prelua când începem președinția noastră, dar coordonarea cu președinția austriacă se va face îndeaproape. Oricum, fereastra de oportunitate este scurtă, două-trei luni la începutul anului viitor și avem foarte multe de făcut. Scopul nostru este eficiența, evident. Și sper că vom, se vor întruni toate condițiile necesare pentru a duce la bun sfârșit SES+. Mulțumesc! dacă îmi permiteți. Veți putea tra- transporta acest mesaj. Eu voi fi un negociator bun. De data aceasta voi da dovadă de foarte multă flexibilitate, pentru că cred că putem ajunge la o poziție comună. Mai dorește cineva să comenteze? Foarte pe scurt, din partea Comisiei, vă pot spune că împărtășim acest obiectiv exprimat de domnul Marinescu, și anume de a redeschide acest dosar cât mai repede cu putință. Și asta pentru că există o nevoie foarte presantă um, legată de viitor. Există o serie din recomandările Curții de Conturi tocmai că cer o serie de schimbări la nivelul regulamentului SES+. Și dacă nu am face acest lucru, înseamnă că am întârziat foarte mult reacția în general la recomandările curții de conturi care sunt atât de valoroase. Mulțumesc! Da, și dacă nu se întâmplă nimic, atunci puteți conta pe ce e mai rău, adică pe noi. Trecem mai departe. Uh, dau cuvântul invitatului uh, următor, domnul Hotham, de la Cesar Joint Undertaking. Uh, Mulțumesc, bine v-am găsit. Sunt de la întreprinderea comună SESAR. Aș vrea să nu se confunde cele două elemente ale SESAR. Întreprinderea comună SESAR este un organism al Uniunii la care face trimitere articol 208 din regulamentul financiar. Suntem uh, um, am fost înființați la cererea Parlamentului și a uh, Consiliului uh, și uh, aceasta oferă, de fapt, contextul juridic și baza activității noastre. Suntem răspunzători cu cercetarea și dezvoltarea. Vrem să eliminăm nepotrivirile în cheltuielile din, din domeniul cercetării și dezvoltării din trecut și Uh, facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura modernizarea sistemului de management al traficului european în Europa. Evident, este vorba și despre uh, plan, master planul din 2009, unde se descriu uh, performanțele și obiectivele. De asemenea, noi suntem un element tehnologic, să spun așa, al cerului unic european. Avem o activitate foarte specifică suntem, practic, uh, pilonul tehnologic al cerului unic european. Suntem întru totul aliniați cu strategia în domeniul aviației, avem de-a face cu emisiile de dioxid de carbon, creștere și inovare, congestionarea aeroporturilor, securitate cibernetică, formarea uh, forței de muncă și uh, standarde de securitate ridicate. Bun, care este viziunea în ceea ce privește această modernizare? O puteți foarte bine vedea pe acest slide. Practic, este vorba despre cercetare, investiții în, prin parteneriat, uh, care vizează să rezolve niște chestiuni foarte dificile. Unele dintre ele pot fi rezolvate la nivel local, țin să subliniez acest lucru. E vorba despre acele chestiuni care cu greu își găsesc o soluție și mai ales uh, cele legate de performanța serviciilor uh, legate de gestionarea traficului aerian. E vorba despre interoperabilitate transfrontalieră în UE, dar și în afara Uniunii Europene, îmbunătățirea pune, uh, comunicării, a luării de deci- hotărâri, îndepărtarea uh, compartimentelor aeriene, uh, bazându-ne mai ales pe fluxurile aeriene, integrarea tuturor vehiculelor, uh, inclusiv uh, a dronelor, dar asigurându-ne în același timp și de securitate. Apoi, virtualizarea serviciilor. E vorba despre modelul pe care l-am auzit mai devreme, Ideea fiind de a ne asigura că putem uh, de a ne asigura de servicii rezistente, dar și de uh, noi perspective de piață și avantaje economice pentru Europa. Practic lucrăm pentru masterplanul uh, european, care presupune modernizarea, viziunea și obiectivele despre care s-a discutat mai devreme. Precum spuneam și precum vă amintiți, masterplanul adoptat de Consiliu a fost adoptat în 2009, în luna martie, și rămâne în vigoare și a fost adoptat prin, uh, forma de, prin consultări la nivel Eurocontrol și Comisiei Europene propunerea de soluții uh, pe măsura provocărilor uh, presupune niște finanțări foarte importante în cercetare și dezvoltare și implicarea unei palete foarte ample de părți implicate. În ceea ce privește rezultatele scontate la nivelul rețelei, inclusiv în uh, ceea ce privește master planul. contextul transportului aeriene este în uh, continuă dezvoltare, așadar trebuie să, se, să ne adaptăm și noi. Am vorbit despre uh, provocările legate de capacitate, de mediu, de rentabilitate. Evident, nu poți bifa toate aceste căzuțe în permanență, dar trebuie găsit totuși un echilibru. Am vorbit despre investiții în cercetare-dezvoltare. Permiteți-mi să fac un pas în spate și să spun că media de investiții în cercetare-dezvoltare în aeronautică e de circa de 5% din, a, din suma totală a veniturilor acestui uh, sector. La Airbus, 4,5% uh, din venituri sunt uh, investite în cercetare-dezvoltare. Pentru managementul de trafic aerian, 2,5% și chiar mai puțin dacă ar fi să comparăm cu organizații din alte sectori. Volkswagen, în industria auto, investește mai mult de 5%, Samsung 6% uh, și în uh, industriile high-tech 20%. Iată cam care este scara de investiții în cercetare-dezvoltare în domeniul aeronautic față de media normală. E foarte important ca întreprinderea comună SESAR să își optimizeze folosirea finanțelor și acest lucru trebuie să se asigure prin coordonare și tocmai asta face de altfel organismul de coordonare. Trebuie mm, combătută fragmentarea iar direcția spre care trebuie să ne îndreptăm este indicată de, mas de master plan. E vorba de circa 140 de soluții care ar duce la uh, atingerea ambițiilor din master plan. Sprijinim și economia europeană astfel și, am, și stabilim uh, leadership-ul european la nivel mondial astfel. Am vorbit mai devreme despre master plan. Și dacă îmi permiteți, aș spune că noi am fost creați în 2007, trimiterea comună, apoi în 2009, prin decizia Consiliului 320, s-a, aprobat master planul pentru uh, proiectul uh, SES Management de Trafic Aerian, SESAR, și în stânga puteți vedea calendarul activităților adoptate în cadrul master planului. Și puteți vedea SESAR 1, proiect de dezvoltare, și SESAR 2020, proiect de cercetare, amândouă figurând în uh, planul activităților de cercetare-dezvoltare adoptat de Consiliu. Apoi, în anii 2009-2010, am, um, am lansat primul nostru program, SESAR 1, despre care vorbeam mai devreme. În 2010, a fost făcută prima evaluare la jumătatea parcursului și s-a actualizat uh, master planul. Apoi, în 2014, s-a anunțat uh, prelungirea, extinderea um, întreprinderii comune și apoi până în 2016 SESAR 1 a continuat și a, pardon, tot în 2014 am anunțat un program de nivel înalt și am asigurat că putem îndeplini tot masterplanul și uh, putem asigura chiar și noi perspective precum cele legate de securitatea cibernetică. În 2015, Cesar a primit uh, un membru nou și a Poi în 2016, am uh, reușit să îndeplinim 61 dintre soluțiile validate. Precum ați putut vedea mai devreme, proiectul nostru decurge până în 2024. În fine, ajung la uh, sfârșitul prezentării mele ce înseamnă cele 61 de soluții validate. Uh, am uh, asigurat o rețea rentabilă și coordonată pentru cercetare și dezvoltare cu o gamă foarte largă de parteneri. De asemenea, am asigurat o reputație internațională și o influență a Uniunii Europene la OACI. Există similitudini foarte mult uh, mari cu Europa Europa 1 și asta nu se întâmplă din greșeală, să spun așa. Evident, resursele necesare au fost uh, importante. De asemenea, am pus la dispoziție un catalog validat cu un catalog de soluții care este folosit atât în Europa cât și în afara acesteia Iată, în partea de jos puteți vedea coperta catalogului. Conform acestuia, ar fi vorba de o creștere de 11% a capacității europene, o scădere de 39% a variației zborurilor, o scădere de 5,3% a costurilor și o scădere de 2,4% a consumului de carburant per zbor. Deci, față de programul necesar 2020, a spus, aș spune că e vorba despre între 125-140 de soluții care ne vor ajuta la atingerea obiectivelor masterplanului ATM. Aș putea intra în nenumărate detalii, cum ar fi Uh, gestionarea extinsă a sosirilor, e vorba despre, mai ales despre frontierele externe, e vorba și despre reducerea întârzierilor, dar și reducerea efectul, efectelor la adresa mediului înconjurător. În al doilea rând, o abordare cu totul și cu totul diferită, um, tur, turnuri de control virtuale, care au un potențial economic foarte mare, dar care deschid pe de altă parte și noi oportunități de piață. Da, și acesta este un element care va schimba regulile jocului. Iată, deci uh, căutăm uh, elemente care să asigură un plus de performanță, cât și um, soluții inovante. În programul pentru 2020 vizăm să finalizăm uh, cercetarea identificată în masterplanul din 2009 și pe care încă îl urmărim. Vă mulțumesc! Bine, înseamnă că banii ar fi bine investiți. Fac, trecem mai departe și dau cuvântul acum domnului, următorului vorbitor, domnul Varinsco. Mulțumesc, mulțumesc domnule Marinescu, mulțumesc Comisiei pentru Control Bugetar pentru că ne oferă posibilitatea nouă celor de la Sesar să discutăm despre rezultate concrete și ca să clarific de la bun început, e o diferență între uh, Sesar întreprinderea comună și Sesar DM. Eu sunt uh, man- manager de la uh, um, centrul uh, de implementare și e vorba de strict de etapa de implementare, deployment a proiectului. It's about is Cesar delivering results and again as Cesar deployment manager we are very pleased to contribute because Ne bucură foarte tare faptul că putem să contribuim. Dacă Cesar uh, va oferi ceva, atunci o va oferi în această etapă de implementare și uh, în această etapă uh, Uh, sunt câteva puncte critice. Uh, e, e și e și ultimul uh, element menționat de antevorbitorul meu. Cu privire la cifrele cheie, iată ce pot să vă ofer, care este realitatea etapei de implementare a SESAR la ora actuală. SESAR Deployment este un proiect mult mai tânăr, uh, am început în urmă cu vreo trei ani și totuși, iată, am crescut. Deja Cesar Deployment este într-un parteneriat de industrie europeană și aduce la oaltă coordonând și sincronizând 85 de parteneri din 34 de state, inclusiv cele 28 de state membre UE, împreună lucrând pe vreo 300 de proiecte de implementare, având 32 de soluții de tip SESAR. Și vedeți toate logourile partenerilor de implementare în acea frumoasă imagine. Subliniez uh, logo-ul Cesar Deployment Manager, un parteneriat unic în cadrul acestui parteneriat cu un subset de NSPs, uh, de linii aeriene și de aeroporturi care au făcut front comun pentru a oferi un răspuns comun pe lângă comisie la toate provocările care au apărut uh, în domeniul aerian. Practic, uh, am, ne-am asumat funcția de leadership în această etapă de implementare. De ce? Fiindcă, la o adică, industria trebuie să investească. Trebuie să, uh, este, să se facă această solicitare de investiție, fiindcă la o adică noi vrem să existe performanță. Oricine este cel mai interesat de performanță? Industria, cu precădere părțile uh, interesate din domeniul operațional. 70% din proiectele pilot comune sunt acum în derulare. Pe scurt, la ce se referă aceste PCP? Este vorba de câteva elemente din masterplanul pentru gestionarea traficului aerian, care pentru noi înseamnă provocările cele mai importante din acest domeniu. E vorba de implementarea legislației europene și Sensul acțiunii mele este acela de a implementa această parte specifică din SESAR. Astăzi înseamnă cam 2,5 miliarde de euro la capitolul investiții, cu grantul din partea Uniunii Europene de aproximativ 1,1 miliarde de euro. Furnizarea de rezultate concrete. Consider că acesta este elementul cheie al atelierului de astăzi și chiar am dorit să vin în fața dumneavoastră cu date concrete. Menționam cele 300 de proiecte, din care astăzi 71 sunt încheiate în 18 state membre. Mai mult decât atât, trebuie subliniat ce înseamnă la capitolul performanță. Vedeți uh, pe acest slide că dacă ne uităm la etapa proiectelor încheiate, vreo 200 de milioane de euro din cele 2,5 uh, la capitolul investiții totale, Pot să vă explic aici deja care este contribuția la performanța din acest an. Aveți acolo toate cifrele, nu o să le trec pe toate în revistă, dar, de exemplu, dacă discutăm doar despre eficiența operațională, contribuția din cele 71 de proiecte încheiate înseamnă 600.000 de minute. Uh, economisite, cam 23 de milioane de euro economisite. Iar în ceea ce privește anul acesta, per total sunt vreo 36 de milioane și deci dacă cumulăm toate beneficiile până în anul 2030, vom ajunge mult peste 200 de milioane de euro, sumă care reprezintă investițiile uh, Uh, complete uh, la ora actuală. E clar, SESAR deployment se întâmplă, uh, se petrece, furnizează rezultate concrete, investițiile există. Ultimul meu slide vrea să arate că e întotdeauna loc de mai bine, fiindcă lucrurile nu sunt perfecte. Vrem să construim pe ideea că Principiul de bază trebuie să fie acela de a ne axa pe industrie, pentru industrie, dar sub supravegherea Uniunii Europene. A fost o decizie foarte bună aceea de a ne axa pe industrie și vrem să continuăm în această direcție și în cele ce urmează. Cei 19 membri din forul pe care îl reprezint își doresc asta, consideră că astfel trebuie organizat mai departe SESAR Deployment. Dar, evident, e loc de mai bine – Există fragmentare, așa cum s-a spus în repetate rânduri, și aceasta va fi bătălia viitorului, aceea de a nu mai face business as usual. Trebuie să găsim o cale nouă, mult mai bine sincronizată și coordonată, fără fragmentare. De asemenea, trebuie să ne axăm mult mai bine și să stimulăm implementarea directă a Cesar Solutions nu trebuie să reinventăm roata, trebuie să fim mult mai direcți în acțiunile noastre și să um, ne aliniem mult mai bine noi cei de la implementare cu cei de la cercetare și dezvoltare. S-a mai spus și suntem perfect de acord cu această declarație. Considerăm că discutăm despre cerul unic european. E vorba de foarte multă infrastructură transfrontalieră. În continuare, ne lipsește o arhitect, un, um, un arhitect um, uh, numit pentru gestionarea traficului aerian. De aici poate porni implementarea consecventă a unei infrastructuri cu adevărat europene. Modernizarea gestionării traficului aerian nu se mai referă strict la implementare locală, ci este vorba despre o abordare europeană. În plus, sperăm să avem un cadru care să ne ajute să avem mai puține proiecte, dar proiectele care se derulează într-adevăr să vizeze mult mai multe părți interesate și să existe un obiectiv comun clar și bine definit. Încă o dată, mulțumesc pentru oportunitatea de a vă spune unde ne situăm la ora actuală. Sesar furnizează rezultate concrete, acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit. În plus, industria își dorește să-și asume în continuare rolul, am început cu rezultate bune, dar sunt uh, câteva perspective bune de îmbunătățire cu implicarea tuturor uh, părților interesate în plan european. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinta. Avem de-a face cu uh, un domeniu care nu numai că respectă timpul de vorbire, dar chiar nici măcar nu îl epuizează. Acum are cuvântul reprezentantul de la EASA, domnul Salazar. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Thank you for organizing this. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că ați organizat acest eveniment la comisia dumneavoastră și vreau să mulțumesc uh, domnul raportor Marinescu și tuturor membrilor cont. În primul rând, vă mulțumesc, mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul special. Este un document foarte bun. Vă felicit pentru el. Iată, ați fost în măsură să produceți un document uh, transparent pe un subiect foarte dificil. Cei care vor să se ocupe de cerul unic european vor folosi acest document ca punct de referință cu siguranță. EASA se ocupă de câțiva ani de gestionarea traficului aerian. Am obținut uh, acest prerogativ în urmă cu ceva timp. Și iată și primul meu slide. Noi uh, am identificat exact ceea ce a spus Curtea de Conturi cu privire la neajunsuri și faptul că um, e loc de mai bine. Iată ultimul raport anual de standardizare al agenției noastre, unde există coloanele verticale. Sunt uh, domeniile unde se fac toate inspecțiile. În primul rând, Avem autorizațiile, avem probleme, chestiunile medicale, avem uh, simulările de zbor, uh, uh, avem instrumentele de verificare și inspecțiile rampelor. Și apoi, liniile orizontale se referă la Class C, chestiune de standardizare. Apoi, Class D, Delta, toate lucrurile ce țin de siguranță și apoi clasa G cu uh, identificări uh, imediate ale problemelor care impun acțiuni imediate. Apoi, vă dați, puteți să vă, vă dați seama că există o tendință clară în ceea ce privește în ultimii 5 ani cu privire la gestionarea traficului aerian. Avem din ce în ce mai multe date și ne-a preocupat în special faptul că în ultimii ani nu a fost o creștere semnificativă a traficului și totuși, iată, că tendințele merg pe aceeași cale. Ne îngrijorează acest fapt, fiindcă, după cum bine știți, anul acesta traficul a luat amploare foarte tare și pot să vă spun de pe acum că anul acesta avem deja un caz identificat uh, la clasa G. Din punctul de vedere al siguranței, este un element important. Subliniem nevoia de a întreprinde schimbări urgente, astfel încât inițiativa aceasta să dea roade. Am citit raportul special al Curții de Conturi și răspunsul Comisiei și am vrut să avem o atitudine constructivă și pozitivă, să ne dăm seama cum poate contribui EASA la găsirea unei soluții. După cum vedeți pe acest diapozitiv, e vorba de rezolvarea problemei fragmentării, de sus în jos. Să utilizăm mult mai bine resursele, așa cum a spus și Curtea de Conturi. Sunt uh, probleme pentru că autoritățile competente la nivel local se descurcă foarte greu cu monitorizarea nu se întâmplă doar în sectorul aviației, ci pretutindeni, deci trebuie să ne descurcăm cu toții mai bine, cu mai puțin. Deci trebuie să utilizăm mult mai bine resursele. Pentru asta avem instrumente cum ar fi uh, personalul tehnic mult mai bine concertat, cum ar fi sprijin pentru statele membre și mecanism de supraveghere. Toate aceste instrumente au fost consolidate uh, cu noul regulament de bază, pe care probabil îl cunoașteți deja. Regulamentul de bază pentru EASA a fost revizuit recent. El a fost amendat uh, la nivel comunitar, iar săptămâna trecută raportul a fost votat în Parlament. Prilej cu care uh, Parlamentul și-a manifestat sprijinul față de amendarea acestui regulament. Acum e rândul Consiliului. Există a treia recomandare, prin intermediul căreia putem să asigurăm independența de plină la nivel de NSA. E și recomandarea, mai sunt și alte recomandări, uh, avem recomandarea 8, de exemplu, cu privire la consolidarea asumării răspunderii la nivelul întreprinderii comune SESAR și apoi recomandarea nouă cu prioritizarea sprijinului comunitar oferit uh, la capitolul cercetare și dezvoltare. Trebuie să promovăm și astfel soluționarea problemei fragmentării. Există în continuare fragmentare la nivel european, dar și la nivel instituțional. Facem tot posibilul pentru a îl însoți pe domnul Marinescu în efortul său de a folosi un pachet uh, SES2 Plus în așa fel încât să găsim o soluție. Avem și o propunere să aliniem uh, masterplanul uh, nostru pentru gestionarea traficului aerian cu masterplanul pentru siguranță. La capitolul siguranță avem un document de colaborare făcut de statele membre împreună cu EASA pentru a rezolva problema gestionării siguranței este și un răspuns european la obligația statelor membre de a avea un plan de siguranță la nivelul OACI. Ce se întâmplă la EASA împreună cu statele membre? Vrem să identificăm niște obiective obligatorii și să existe o foaie de parcurs. Trebuie aliniate documentele perfect, în așa fel încât să existe coerență. nu avem de-a face cu chestiuni de eficiență economică. Știți, siguranța uh, de obicei are însă și un impact economic. Puteți conta pe sprijinul EASO. Suntem convinși că împreună, cooperând, vom uh, îmbunătăți siguranța și nu numai, și mediul înconjurător și eficiența, totul în beneficiul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, spune președinta. Urmează domnul Prisinoti. Da, un nume foarte greu de pronunțat, doamnă președintă. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim pentru că ați organizat în acest uh, moment foarte important acest, uh, această reuniune. Sunt de la ENAV uh, care asigurăm uh, servicii de trafic al control al traficului aerian, aerian în Italia. Avem peste 40 de turnuri de control. Facem parte, bineînțeles, din spațiul aerian uh, european și cu instituțiile principale SESAR și în întreprinderea comună SESAR. Primul uh, lucru pe care vreau să spun este o observație generală. Trebuie să înțelegem imaginea generală. Tehnologia și infrastructura de transport eh, din jurul ei evoluează dramatic, deci avem eh, necesități foarte importante. În primul, primul rând, pentru că economia crește, avem o presiune foarte mare pentru mai multe capacități și mai multă siguranță. Pe lângă noi clienți, în sensul în care avem drone, avem uh, zboruri de la punct la punct, nu este vorba doar de mai mult trafic, ci și de o complexitate mai mare legată de acest trafic. Și, bineînțeles, provocările țin de cum putem să uh, gestionăm mai bine acest trafic. Uh, avem voie de parcurs tehnologic explicate de colegi. Mai există și strategiile politice globale și regionale care în momentul de față nu sunt aliniate cu obiectivele finale la toate modalitățile de transport. În paralel, avem un moment de uh, perturbare și de aceea este important să purtăm această discuție acum, pentru că în toate sectoarele înregistrăm evoluții de, în domeniul digitalizării și automatizării. Tehnologiile evoluează prea, foarte rapid și această automatizare este foarte importantă pentru uh, ceea ce uh, a menționat colegul meu. Trebuie să creăm integrarea. Nu se poate forța integrarea, dar uh, aceasta poate să fie obținută prin rezolvarea și implementarea acestor tehnologii. Acest efort este acum făcut prin Comisia Europeană, prin aceste organisme necesar, însă pentru a obține acest lucru avem uh, ciclul de investiții, pentru că însă pentru a implementa aceste tehnologii avem nevoie de o durată de timp care de obicei nu uh, uh, corespunde cu așteptările traficului în creștere. Ce trebuie să facem? Trebuie să vedem care sunt tehnologiile care sunt de dorit, uh, servicii de drone și așa mai departe și trebuie să identificăm ce alegeri strategice trebuie să facem. Uh, avem uh, uh, o, diverse alegeri, cum ar fi first mover, prim, primul, primii care acționează. Deci, implementarea tehnologică. După aceea, este un lucru să vorbești despre servicii bazate pe sateliști, și uh, un alt lucru să creeze o rețea de sateliți în acest sens. Pentru a vă da un exemplu, în această parte avem o companie care la sfârșitul acestui an, deci nu peste 10 ani, opțiunea este astăzi, o companie care va acorda servicii de supraveghere, deci va putea vedea avioanele din toată lumea până la sfârșitul anului. Este o schimbare dramatică în sector și există și alte schimbări. Deci trebuie să uh, promovăm și susținem toate aceste activități ale primilor uh, uh, care intră pe, în domeniu. Trebuie să stimulăm prin integrare tehnologică, pentru că aceasta este singura care înainte pentru a integra capacitățile asemenea parteneriate prin uh, regulamente îmbunătățite pentru acest tip de activități. Și după aceea mm, ceea ce se întâmplă în acest sector, așa zisa cooperare public-privată, unde industria trebuie să fie susținută în creșterea capacității de a um, de, dezvolta și de a se dezvolta și de, pentru a crea mediul corect. Um, un exemplu clar a început în 2006 uh, prin întreprinderea comună SESAR Uh, și astfel am putea să fim un activ uh, valoros în cooperarea intersectorială. S-a mai spus uh, și înainte de intervenția mea că trebuie să învățăm și din celal- de la celelalte modalități de transport unde prin experiențe asemănătoare, unde există experiențe asemănătoare exact în acest moment. Unul, unul dintre uh, una dintre aspectele principale este să identificăm două lucruri. Deci să intrăm într-un concept de a utiliza optim datele definite prin tehnologiile noastre și aceste activități se află acum în interiorul părții avansate a SESAR și trebuie să fie susținută. Deci trebuie să uh, integrăm această, să prioritizăm această activitate în munca noastră pentru că va depinde de succesul integrării de pline. Și bineînțeles că datele nu se deplasează singure, trec prin instrumentele de supraveghere. Deci eh, va trebui să accelerăm în această modernizare date. Un avion zboară la 800 de km pe oră, și capacitățile de satelit sunt uh, candidați foarte puternici pentru a asigura aceste îmbunătățiri, însă nu numai. Vom putea să eliminăm infrastructura de la sol care uh, uh, va duce la un proces de tranziție foarte interesant. Însă este vorba de zone cheie în care avem nevoie de susținere. Care sunt factorii care susțin aceste eforturi? Trebuie să consolidăm acest mediu de cooperare care nu există încă pe deplin. Și subliniez aici eforturile făcute de Comisia Europeană în ultimii ani, în ultimii 10 ani, pentru că pentru a crea acest, această configurație industrială, pentru a con, construi organismele pentru a susține acest lucru, este foarte important. Un alt factor facilitativ este uh, cadrul de reglementare. Nu noi, industria, uh, trebuie să spunem care cadrul de reglementare ar fi necesar, însă din experiența noastră, în practică, uh, se face o alegere, însă din punct de vedere real nu se face o alegere. Această evolu- spunem că nu vrem o uh, obligație instituțională prin FAPS. Deci, uh, trebuie să spunem că poate uh, va trebui să recunoaștem anumite eșecuri și că uh, va trebui să susținem anumite uh, realizări și Uh, prin orice sistem mergem mai departe, SES 2 Plus sau orice altceva, uh, ar fi foarte important uh, să ne asigurăm că politica strategică globală este susținută prin cadrul de reglementare și nu în ultimul rând factorul uman. Credem că în momentul de față ne bazăm pe intervenții foarte robuste și prin cele ce le-am spus, uh, le-au spus și colegii noștri, vom uh, avea o evoluție dramatică tehnologică uh, pentru seturile de date din sectorul nostru și trebuie să lucrăm în paralel pentru a asigura conlucrarea cu toți oamenii fundamentali în momentul actual pentru a acorda serviciile cele mai sigure. Și vreau să asigur pe toată lumea, în special prietenii noștri de la Universitatea din Austria, că 2017 a fost anul cel mai sigur din domeniul aviației. Acest lucru provine și din faptul că, am, că toții, cu toții am făcut eforturi foarte mari în uh, acest sens. Aceasta este o imagine care arată că uh, deja avem uh, ingredientele necesare de fragmentări. Uh, vedem rețeaua care se conectează cu avionul și procesele fizice sunt în fază avansată de desfășurare. Deci acum trebuie să evidențiem realizările din această imagine și acest lucru poate să fie realizat doar dacă putem să înțelegem și să cădem de acord că există anumite puncte pe care trebuie să le lăsăm la sol și altele trebuie să le urgentăm. Care ar fi concluzia intervenției mele? În primul rând că este fundamental să protejăm lucrurile bune care au fost făcute până acum și că trebuie pe această bază să avem o stabilitate a instituțiilor și a muncii pe care a depus-o industria. Nu este vorba pe termen lung, este o evoluție pe termen lung. Avem nevoie de uh, organizații stabile pentru a uh, acorda susținerea necesară către Europol sau către alți eh, actori. Este fundamental să ne asigurăm proporționalitatea și să susținem industria în consolidarea infrastructurii tehnologice. Este fundamental în acest sens să păstrăm finanțarea și să creăm o finanțare uh, stabilă pentru sector și un mic mesaj pentru Comisia Europeană să se asigure că este corectă și față de cei care au făcut eforturi. Altfel, riscul, apare riscul demotivării în utilizarea acestor fonduri, ceea ce nu este util pentru nimeni. Și în această evoluție continuă a ciclului de investiții avem nevoie de uh, susținere din partea mediului de reglementare, din partea instituțiilor, a Parlamentului, a Consiliului și din partea Comisiei pentru a consolida această platformă de reglementare și pentru a ne asigura că uh, aspectele neutilizate nu sunt folosite pentru a încetini implementarea uh, de succes a celui unic european și celelalte care funcționau să fie susținute. Și după cum spunea domnul uh, Marinescu, SES 2 Plus este prima ocazie în acest sens. Uh, noi credem că ar crea Uh, o premisă pentru a susține aceste inițiative și pentru a susține cerul unic european. Da, și acum uh, începe runda de întrebări. Domnul raportor. Conclusions, yeah? Questions. Ah, questions. So, no, I don't have any questions. Nu, nu am niciun fel de întrebări. Dar am eu între o întrebare, spune președinte. A fost foarte interesant să ascult prezentările, uh, în afara de faptul că Comisia Tran ar fi fost mai bine vizată decât noi. Întrebarea este cum putem noi să susținem lucrurile. Am ascultat uh, prezentări interesante. Întrebarea mea către dumneavoastră este ce așteptări aveți din perspectiva controlului bugetar? Ce putem face noi în așa fel încât să uh, Uh, ducem mai departe și să avansăm cu proiectul Single European Sky, pentru că aceasta este intenția noastră comună. Deci, uh, cine ne oferă câteva informații prețioase în acest sens? Voluntar. I can give an answer. Pot să dau eu un răspuns dacă căutăm dacă ne uităm în raportul Curții de Conturi, se vede că acolo se propune ceva destul de periculos. Se spune că poate trebuie să evaluăm finanțarea SESAR după 2024 pe, datorită lipsei de rezultate și așa mai departe. Și aici cred că comisia noastră poate să ajute spunând că trebuie să urmărim uh, cheltuirea eficientă a fondurilor Așadar, uh, trebuie să avem un regulament corect pentru a da posibilitatea cheltuielii banilor într-un scop foarte util. Da, aș dori și eu să vă întreb în legătură cu acest domeniu care funcționează foarte bine. De ce să investim mai mulți bani ai contribuabilului în acest domeniu care deja funcționează deja destul de bine? Da, cred că ați pregătit foarte bine, am văzut acest lucru din prezentarea dumneavoastră, însă, pe partea politică, această mentalitate a statului mic în gestiunea de trafic aerian trebuie să fie depășită și este ceva care este relaționat de statele membre, care trebuie să se deștepte în acest sens. Uh, poate avem uh, uh, într-un organism de control se acopere 870 de kilometri, dacă parcurgi 870 de kilometri, fiecare poți să traversezi trei state, care fiecare are propriul control de trafic aerian. Sau pot să apară și crize legate de condițiile meteorologice, uh, care poate să ducă la întârzieri Câteodată ni se spune că este din cauza condițiilor meteorologice atunci când cerul este albastru și se vede foarte clar că lucrurile nu, că problema nu stă acolo. Se spune că nu putem uh, pune în aplicare tehnicile celui unic european. cred că controlorii aerieni sunt suficient de bine plătiți în anumite state membre să, să fie funcționari publici, pentru că este vorba de anumite competențe care țin de asigurarea securității spațiului aerian. Și nu trebuie să ajungem la uh, pasageri care să se regăsească uh, Uh, care să rămână pe aeroporturi datorită mișcărilor. Uh, după cum spuneam, domnul Manescu, este o întrebare importantă și necesară și uh, lucrăm pe dezvoltarea unor propuneri pentru viitor în contextul cadrului financiar de viitor și ar fi o muncă pentru a avea evaluări de impact, pentru a arăta care sunt obiectivele și cum se pot justifica acțiunile inclusiv cu banii contribuabilului. Însă mă pot deja gândi acum la uh, două justificări. Prima ar fi, dacă vorbim de cercetare, în contextul mai larg al programului de cercetare, dacă avem o politică europeană de cercetare, acest domeniu ar fi unul care prin natura sa s-ar potrivi unor acțiuni comune pentru care necesita un efort coordonat. Nu există nicio singură companie, persoană sau cadru universitar care să poată să dezvolte aceste tehnologii pentru viitor uh, în izolare. Este necesar să o facem în mod comun, există o mulțime de actori în acest domeniu, 28 dacă numărăm și sistemul comun. Avem mulți producători, multe state și multe, eh, mulți, eh, multe linii aeriene. Eh, toți acționează pentru ca modernizarea să aibă loc. Și de aceea cred că plus valoarea unui program european de cercetare este foarte mare pentru a susține acest uh, domeniu. Un alt domeniu pe care l-aș putea evoca este că, uh, din nou, este o problemă care ține de acțiunea colectivă. Să mutăm tehnologia la un nou uh, nivel digital care necesită acțiuni din partea tuturor, dar nu aduce beneficii imediate tuturor. Unii dintre actori vor beneficia doar pe termen lung, unii nu vor beneficia niciodată chiar ei înșiși și vor avea un rezultat negativ, însă dacă nu vor face, ar face investițiile, sistemul nu va putea să o facă și aici este justificată o intervenție publică, în special în cazurile unde există uh, rezultate negative pentru indivizi, dar uh, efecte pozitive pentru societate. Aici este într-adevăr un uh, punct de vedere pe care trebuie să-l avem în viitor, vedere în viitor în momentul transmiterii asistenței. Vă mulțumesc. Mai dorește și altcineva să se exprime pe acest punct? Nu? Nu aveți foarte mult chef de vorbă? Bun. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații, pentru prezentări. A fost uh, acestea au fost foarte utile. Vă mulțumesc din nou pentru că ați venit, ne-ați uh, acordat din timpul dumneavoastră. Încheiem reuniunea de astăzi și uh, ne vedem mâine dimineața la ora 9. Ha?